Buenas tardes. Bună ziua. Avem acum plăcerea de a primi între noi pe domnul Sam Rainsy, liderul partidului de opoziție din Cambodgia, uh, Partidul Salvării Naționale din Cambodgia, care ne va vorbi despre situația actuală a democrației și drepturilor omului în țara domniei sale. Partidul domnului Sam a câștigat 55 din uh, scaunele, din uh, locurile, din alegerile din 2013. Este fost ministru și astăzi este deputat, dar uh, trăiește în exil din noiembrie 2015, ca urmare a unui ordin de arest, unui mandat de arestare care a fost uh, emis de autoritățile din Cambodgia alți membri ai partidului domniei sale sunt închiși, sunt persecutați, sunt urmăriți de poliție, sunt victime ale violenței uh, exercitate de persoane care sunt apropiați ai puterii. Uh, alegerile următoare vor avea loc în 2018 și noi cerem ca să fie alegeri libere și inclusive și ne opunem tuturor tentativelor de a discredita opoziția. Trebuie să spun că Uniunea Europeană susține procesul electoral din Cambodgia cu 10 milioane de euro. Așa că uh, avem interese mari să supraveghem modul în care se folosesc banii și că procesul este deschis, transparent, curat, democratic, pentru că nu ne interesează doar dezvoltarea acestei țări, ci și finanțăm uh, cu banii contribuabililor europeni. În Parlamentul European s-au adoptat mai multe rezoluții de urgență privind Cambodgia, ultima pe 9 iunie și o delegație a Comisiei noastre pentru drepturile omului a fost în Cambodgia între 30 martie și 2 aprilie după cele uh, spuse de cei care au fost în Cambodgia, uh, doamna Mogherini a primit o scrisoare din partea noastră în care ne-am exprimat îngrijorarea față de multiplele uh, încălcări ale drepturilor omului îndreptate împotriva opoziției și a societății civile. De aceea astăzi am dorit să uh, Uh, folosim această posibilitate, că este aici domnul Sam Renzi, ca să ne prezinte care este situația în țara domniei sale. Și așa că o să-i dau uh, cuvântul și o să-i urez bun venit în Parlamentul European. Mulțumesc! Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru interesul dumneavoastră și pentru compasiunea arătată Cambodgiei. În materie de drepturile omului și de democrație în Cambodgia, aș recurge la formula derivă autoritară. O derivă autoritară tot mai pregnantă, mai ales că vorbim despre o țară care a trecut de la comunism la un capitalism sălbatic, așa că e o derivă mafiotă unde infracționalitatea și banii murdari merg mână în mână. Opozanții sunt persecutați la fel și criticii guvernului. Nu există decât trei posibile sorți pentru cei care îndrăznesc să se opună sau să critique doar guvernul. Moarte, închisoare exil. De când am uh, format primul partid de opoziție din Cambodgia, 80 dintre colegii mei au fost asasinați. Cu trei zile în urmă, un reprezentant al societății civile, un analist politic, a fost la rândul său asasinat. Închisoarea devenit un loc comun de reședință pentru mulți dintre noi. Doi parlamentari cambogeni sunt în închisoare și în sală avem pe soția și pe fica uneia dintre acești parlamentari. Imunitatea parlamentară nu este respectată. Sunt invocate tot felul de pretexte pentru a aresta pe oricine, inclusiv parlamentari și membri ai societății civile, membri ai comisiei electorale, la rândul lor, au fost arestați și sunt arestați. A treia soartă, exilul. Sunt în al patrulea exil din viața mea. A trebuit des să fug din țară din cauza unor mandate de arestare și unor condamnări la închisoare. Însă, spre deosebire de colegii mei care sunt morți sau în închisoare, eu am fost norocos. Pentru că, iată, am putut să vin aici să vorbesc despre Cambodgia în fața Parlamentului European. Legislația e tot mai represivă. O legislație care restrânge drepturile politice, o lege îndreptată împotriva ONG-urilor, o lege împotriva sindicatelor, deci măcar fațada democratică a Cambodgiei nu mai rezistă. Singura noastră șansă ar fi alegerile. Vor fi alegeri anul viitor și în anul de după, 2018, dar alegerile adesea sunt manipulate în Cambodgia. Uniunea Europeană, în 2008, a trimis o misiune de observatori electorali și i-au spus că alegerile din Cambodgia nu respectă normele internaționale pentru alegeri democratice. Același partid e la putere de 37 de ani, avem un prim-ministru care e în funcție de 31 de ani și se agață de putere, recurgând la violență și la alegeri trucate. N-am să mă întind foarte mult, dar este o situație pe care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți deja. Care ar fi leacul? Ce putem face? Mai ales când e vorba de acțiunile Uniunii Europene și ale Parlamentului European. Comunitatea internațională are la dispoziție o serie de pârghii care nu au fost suficient utilizate până acum. Există acordurile de la Paris, încheiate în 1991, și comunitatea internațională, printre care cinci țări europene, Franța, Marea Britanie, Germania, țările de jos și Polonia, s-au angajat să asigure respectarea democrației în Cambodgia. S-au angajat să asigure un proces democratic prin intermediul de alegerilor democratice. Însă acest proces, de acest proces s-a ales praful. Țările semnatare a acordului de la Paris, printre care cele cinci țări europene menționate anterior, ar trebui să reacționeze acum, pentru că este dreptul și nu doar dreptul, este obligația lor să facă acest lucru. A doua pârghie este asistența internațională. Uniunea Europeană este principalul donator. De aici vin cei mai mulți bani către Cambodgia. Cambodgia trăiește de pe urma generozității internaționale. Niciun regim de acolo nu poate supraviețui fără asistență internațională. În caz de donator principal, Uniunea Europeană categoric are la dispoziție o pârghie extrem de eficientă. Apoi, Uniunea Europeană este și principala piață pentru exporturile Cambodgiei. Fără această piață, fără această piață liberă, deschisă, economia Cambodgiei n-ar putea supraviețui. Parlamentul European s-a mulțumit cu rezoluții. Rezoluțiile sunt un lucru bun și le mulțumesc tuturor deputaților europeni care au participat la acest vot pentru rezoluțiile respective menite a reaminti autorităților cambogene care le sunt obligațiile. Obligații de a respecta clauzele din acordul de cooperare între Uniunea Europeană și Cambodgia. Clauza numărul unul din aceste acorduri de cooperare este aceea că țara, Cambodgia, trebuie să respecte drepturile omului și drepturile democratice. Însă rezoluțiile nu sunt suficiente. E nevoie de măsuri concrete. Pentru că a venit în fiecare an câte o rezoluție, ultima e din 25 noiembrie 2015. Dar autoritățile cambogiene se facă nu aud. Ce putem face prin urmare? Odată, să cerem Comisiei Europene să fie mai fermă. Am asistat la discuțiile dintre Parlamentul European și Comisie, totdeauna același lucru. Răspunsuri absolut de fațadă, diplomatice, care nu duc la nimic. E nevoie, prin urmare, Comisia Europeană se spune clar că nu avem de-a face cu o situație normală, nu e business as usual, cum se spune. Din potrivă, situația este inacceptabilă. Cambodgia se deteriorează, ciclul violenței se agravează, cultura impunității persistă, Transparency International clasează Cambodgia printre cele mai corupte state din lume. Asta cu rezultate deplorabile pentru că Banca Mondială, la rândul ei, ne clasifică printre cele mai sărace țări din lume. Și de aceea Uniunea Europeană va trebui să-și revizuiască atitudinea vis-a-vis de Cambodgia, mai ales când e vorba de asistența internațională. La ce folosește această asistență internațională? Obiectivul principal, în opinia mea, ar trebui să ajute o țară să se ajute singură, că dacă o țară nu se ajută ea însăși, pe ea însăși, nu ajungem nicăieri. Însă, iată, în cazul de față, nu poporul beneficiază, ci clica la putere. Transparency International, raportul său spunea că economia Cambodgiei este controlată practic de familia primului ministru. 10-20 de persoane controlează economia în integralitatea sa și când guvernul spune că economia merge foarte bine, uh, PIB-ul uh, crește cu 7% pe an, dar trebuie să vedem de ce tip de creștere vorbim. Nu e o creștere echitabilă și nu este o creștere durabilă. De aceea, Comisia Europeană trebuie să punctul pe ei, să strângă șurubul și să spună nu mai mergem înainte așa ca până acum. Sunt și alte exemple, Birmania, Africa de Sud. Acolo se poate vedea eficiența sancțiunilor. Sigur, până la un punct. Însă, pentru a nu afecta populația în ansamblu ei, sancțiunile trebuie să fie bine țintite. Sancțiuni pe vize, focalizate pe anumite persoane, bunurile anumitor indivizi aflate în uh, Europa, conturile bancare. Trebuie identificați infractorii și trebuie să fie uh, aduși în atenția publicului. Cei care jefuiesc țara n-ar trebui să aibă posibilitatea să vină cu banii lor murdari să facă investiții în țările europene. E nevoie de măsuri și nu doar la nivel simbolic. Nu mai putem continua așa pentru că este o coborâre în infern și Uniunea Europeană este răspunzătoare în temeiul acordurilor internaționale, dar și pentru asistența oferită prin acordurile pe care le are, eh, creând o piață pentru o țară care este în buzunarul aceluiași partid, în buzunarul aceleiași familii de mai bine de 30 de ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Dăm acum cuvântul domnului Verskelden de la Unitatea pentru Cambodgia. Thank you. Mulțumesc. Înainte de toți, am aflat de uciderea, moartea tragică a domnului Camlei duminica trecută, condoleanțe familiei. Ă, noi îndemnăm autoritățile cambogiene să investigheze ă, această crimă și ă, să îi ducă pe vinovați în fața tribunalului. Pentru că, până la urmă, este în interesul tuturor actorilor de pe scena politică. Uniunea Europeană este de multă vreme un partener important al Cambodgiei, este unul din principalii donatori și în același timp Cambodgia este o piață a exportului european, dar respectul pentru drepturile omului și statul de drept sunt uh, esențiale pentru dezvoltarea relațiilor. Din păcate, uh, există în clipa de față presiune asupra um, ONG-urilor și tuturor uh, protestatarilor independenți din această țară. Uniunea Europeană ă, în ă, fața unei perioade de tensiuni nu a rămas ă, tăcută. A organizat întâlniri cu reprezentanți guvernamentali, ONG-urile. Noi, de asemenea, la Consiliul ONU de la Geneva urmărim aceste evoluții. Noi Facem apel la uh, toți cei direcți implicați pentru a stimula un dialog constructiv. În același timp, subliniem că este esențial să nu se recurgă la acțiuni uh, care uh, pot să creeze conflicte sau să nu existe un discurs de ură. Uniunea Europeană este pregătită să asiste Cambodgia în a atinge aceste obiective. Mulțumesc foarte mult. Austrevicius. Domnul Austrevicius. Thank you, Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să îi spun bun venit lui Sam Rensi, care participă la dezbaterea noastră de astăzi și cred că discutăm un subiect urgent și important. Situația din Cambodgia, așa cum uh, există ea astăzi, uh, demonstrează că există o tendință uh, spre rău și nu spre bine. Pentru că a cunoscut un regim foarte crud, comunist, milioane de oameni și-au pierdut viața și Eh, iar acum, eh, calea spre viitor nu este una ușoară, mai ales eh, când premierul este deja de mai multe decenii la putere și nu demonstrează că are vreo disponibilitate să își schimbe poziția sau să fie schimbat el dorește să rămână la putere până la o limită de vârstă pe care să o decidă mm, chiar el, ceea ce nu înseamnă democrație. Există corupție, um, există lipsă de respect pentru drepturile omului, um, acțiuni împotriva opoziției. Um. Trei bodyguards ai premierului Uh, au fost condamnați uh, pentru că au avut un tratament inuman, au aplicat un tratament uh, inuman reprezentanților societății civile. Există și un lider al opoziției care a fost acuzat că nu uh, susține uh, regimul ajungem la momentul în care uh, încercarea de a rezolva situația prin adoptarea uh, unor rezoluții sau prin organizarea unor dezbateri, unor întâlniri sau trimițând uh, scrisori în altei reprezentante sau uh, conducerii Cambodgiei uh, nu mai sunt suficiente. Așa cum se spune rezoluția noastră din 9 iunie anul curent, privind Cambodgia, citez, facem apel la Serviciul de Acțiune Externă pentru uh, a uh, face suma de asistență financiară pentru Cambodgia dependentă de îmbunătățirea situației uh, drepturilor omului din Cambodgia. Eu cred că trebuie să facem și alți pași, pentru că este greu să uh, colaborez pe baza unui dialog uh, amical cu liderii din Cambodgia. Nu putem schimba situația din această țară. Eu, în clipa de față, nu văd nici un fel de semn de îmbunătățire. Ca atare fac apel la dumneavoastră să găsiți măsuri mai eficiente din partea Uniunii Europene, pentru că ne pierdem uh, imaginea ca reprezentanța Uniunii Europene, ca organizație care apără drepturile omului. Noi, uh, Uniunea Europeană fiind cel mai important donator pentru Cambodgia, trebuie să găsim măsuri mai adecvate pentru a îndrepta această situație. Pentru că Există suficiente dovezi, fapte condamnabile. Vă întreb, câți lideri ai opoziției trebuie să mai moară, câți cetățeni nevinovați trebuie să mai moară, pentru ca noi eh, să putem acționa. Eu cred că fiecare viață de om contează și nu trebuie să ne uh, complacem în acest joc pe care autoritățile din Cambodgia îl joacă cu noi. Mulțumesc foarte mult, domnul Panțeri. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la întâlnirea cu noi dorim să vă exprimăm solidaritatea noastră și aș dori să amintesc că uh, multe din uh, spusele colegului meu, Austreviciu, sunt uh, foarte corecte. Cred că trebuie să încercăm să acționăm pe două planuri. Pentru că situația, într-adevăr, nu este una stabilă. Dumneavoastră Ați spus deja uh, că trebuie să acționăm mai hotărât vis-a-vis -vis de regimul din Cambodgia. Eu cred și sunt de acord cu dumneavoastră că nu este suficient ca la șase luni odată să adoptăm o nouă rezoluție care oricum rămâne fără efect. Dar trebuie să uh, invităm Comisia Europeană să uh, introducă noi condiții în relațiile cu Cambodgia, în relațiile comerciale, dar nu numai. Pentru că această condiționare trebuie să fie una foarte serioasă. Trebuie să acționăm mult mai coerent în legătură cu ceea ce spunem aici și cu ceea ce se întâmplă la fața locului. Da. Și spun asta atât din perspectiva Parlamentului European, cât și din perspectiva activității Comisiei. Și aș mai avea și o întrebare. Dacă uh, când se întrunesc uh, statele ASEAN, după părerea mea, ar fi necesar ca Uniunea Europeană să analizeze oficial situația ă, drepturilor omului și trebuie ca și reprezentanții opoziției să poată să participe la alegeri fără ca uh, ei să fie reprimați. Deci, partidul dumneavoastră a fost adesea astfel prezentat uh, ca având uh, o orientare puternic naționalistă. Dar uh, eu cred că trebuie ca și ASEANul să își deschidă porțile. Nu este suficient ca statele să se critique între ele, ci trebuie să colaborăm pe plan internațional și poate mai uh, puțin naționalist. Mulțumesc, domnule Panseri. Am și o întrebare pentru dumneavoastră și alta pentru comisie. Nu, mă scuzați, spune vorbitoarea, pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Pe de o parte, aș dori să știu în scenariul acesta al alegerilor, scenariul electoral pe care l-ați menționat, pentru că sunteți urmărit și pentru că nu aveți libertatea de a activa politic fără presiuni și fără persecuții, cum o să faceți să participați la alegerile regionale și la alegerile legislative? Și pentru Serviciul European de Acțiune Externă vreau să pun o întrebare în, acest, în același sens. Adică o să susținem cu 10 milioane de euro un proces electoral despre care știm de acum, de pe acum, că nu îndeplinește nici cele mai minime standarde pentru că opoziția e la pușcărie sau e plecată din, din țară. A fost ucis un lider al opoziției acum puțină vreme. Deci, dincolo de banii pe care îi dăm Cambogiei, dincolo de facilitățile comerciale acordate Cambogiei, o să sprijinim Cambogia cu 10 milioane de euro într-un proces electoral? O să avea vreun secret, poate, și nu știm noi. E de neînțeles ce se întâmplă. Așa că, în primul rând, vreau să vă ascult pe dumneavoastră cum o să faceți ca să fiți activ din punct de vedere politic în toată această, în demersul electoral pe care îl veți întreprinde. Este al patrulea exil, spune vorbitorul în apropierea alegerilor, când guvernul simte că e pe cale de a pierde, caută tot felul de pretexte ca să elimine pe șefii opoziției. Dar de fiecare dată, cu câteva săptămâni sau zile înainte de alegeri, guvernul cedează în fața presiunii internaționale pentru că comunitatea internațională îi spune că alegerile fără șeful opoziției nu este legitimă și nicio, niciun rezultat nu ar fi recunoscut. Deci Cambodgia are un sistem uh, al, uh, opo- al democrației uh, în stil britanic. Sunt primul care, sunt singurul candid, contracandidat al primului ministru și primul ministru pentru el e foarte ușor să câștige alegerile. Dar dacă îi se atrage atenția la nivel internațional că nu se va recunoaște guvernul, ca urmare a alegerilor, dacă n-ar exista un șef al opoziției, atunci uh, uh, acest lucru are un rol foarte important. Cambodgia are nevoie de legitimitate internațională. Este o manieră care îi permite să facă trafic, să facă tot felul de afaceri, pentru că se bucură de legitimitate internațională. E vorba de bănuți mulți de tot și fără legitimitate internațională nu se, pot, uh, nu se pot, uh, poate face spălare de bani, bănci, uh, tranzacții funciare, nu expropriere de pământuri, tot felul de asemenea speculații imobiliare pentru a spăla bani. Dacă se spală banii cu un guvern legitim, atunci e perfect. Dar amenințarea de a delegitima guvernul înseamnă că se pierd foarte mulți bani. Cum îi atingi la bănuți, cum începi încep să reacționeze. Pentru că toate sunt legate prin legitimarea alegerilor. Deci, mesajul trebuie să fie formulat, trebuie să fie transmis guvernului cambogian. Mulțumesc! Sorry, I'm not really used to this. Cer scuze, nu sunt obișnuit cu sistemul. Într-adevăr, Uniunea Europeană a alocat 10 milioane pentru a sprijini reforma electorală. Noi lucrăm îndeaproape cu Comisia Națională Electorală, bipartizană și independentă, formată după ultimele alegeri, Asta în paralel cu punerea în aplicare a acelei culturi a dialogului 2014, la un an după alegerile din 2013. Deci, acesta lucrează de aproape cu Comitetul Electoral Național la pregătirea viitoarelor alegeri. Guvernul sprijină acest uh, formă de ajutor, dar și opoziția și-a exprimat acordul. Majoritatea banilor uh, merg la pentru înregistrarea alegătorilor, o problemă la alegerile anterioare, și alți bani sunt alocați educării electoratului. Iarăși o componentă importantă. Este, prin urmare, important să sprijinim acest proces de reformă electorală cu garanții solide în direcția unei competiții loiale. Alegerile locale vor fi anul viitor, cele parlamentare în 2018, însă evident monitorizăm și evaluăm situația în mod sistematic lucrăm împreună cu partenerii japonezi și ei sunt uh, mari donatori pentru alegerile ce vin. Avem întâlniri uh, regulate cu ei în Phnom Penh și încercăm împreună să îmbunătățim situația. Mai are cineva de pus vreo întrebare? Doresc, doriți să mai spuneți ceva în concluzie? Sunt, sunt de acord cu această formă de asistență electorală. Pentru că este singura modalitate de a asigura o tranziție democrată și pașnică. Însă, acest proces electoral nu trebuie să fie pervertit prin violență, asasinate și acum e vizată chiar Comisia Electorală, care Știți că după alegerile anterioare, în ciuda neregulităților flagrante, flagrante, am fost cod la cod cu partidul de la putere. Și atunci am putut negocia formarea unei noi comisii electorale mai echilibrată, mai credibilă. Această comisie electorală a elaborat noul proces electoral, dar partidul de la putere vrea acum să facă praf acest proces electoral, inclusiv Comisia Electorală a venit cu acuzați împotriva anumitor membri încercarea de a băga la închisoare, dezechilibrând astfel Comisia. Comisia Europeană, prin urmare, trebuie să dea un avertisment clar. Nu vă atingeți de Comisia Electorală. Și terminați cu actele de violență politică. Dumneavoastră, Comisia, Uh, sigur, veți continua să trimiți această asistență pentru alegeri și e bine, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de acești bani. Însă asistența tehnică nu e suficientă și procesul politic trebuie să desfășoare în condiții adecvate. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Domnul Austrevicius. Uh, Doamnă președintă, într-adevăr, ajutorul european menit a educa legători este un lucru necesar. În ultimă instanță ar contribui la conștientizarea situației și ar funcționa în avantajul Cambodgiei. Dar aceste 10 milioane finanțează și alte proiecte proiecte care, din câte înțeleg eu, nu mai pot continua ca până acum. Primul ministru al Cambodgiei a fost uh, foarte mulțumit uh, ce a spus la anumite adunări politice, Uniunea Europeană nu are de gând să suspende asistența financiară. Era foarte mândru de rezultatul obținut. Uite, ei, ei ne laudă, nu? Aprobă ce facem noi. Nu putem să permitem așa ceva și de aceea fac apel la Serviciul European de Acțiune Externă să analizeze serios finanțarea altor proiecte care ar trebui să facă obiectul unor condiții clare, și anume schimbarea direcției politice. Dacă vrem să-l sprijinim pe domnul prim-ministru, continuăm, dar cred că ar fi o eroare Trebuie să ne revizuim poziția și să venim cu condiții clare, sistând finanțarea pentru anumite proiecte tehnice pentru a arăta care este poziția noastră fermă și justă. Aveți dreptate. Ca să spunem lucrurilor pe nume, partidul de guvernământ și primul ministru însuși nu iau în serios Uniunea Europeană ei spun că niciodată Uniunea Europeană nu o să se atingă de acest ajutor financiar. Știu care este inerția birocratică în instituțiile europene. Se vorbește mult, dar nu se face mare lucru. Și atunci e timpul ca și Comisia să facă ceva, să-i arate domnului prim-ministru că lucrurile stau altfel, că e lucru serios, că instituțiile europene sunt lucruri serios și că nu poți să-ți bagi joc de Comisia Europeană. Piața e foarte importantă. Piața pentru hainele produse în Cambodgia. Sunt 80% din exporturile cambodgiene și mai bine de jumătate din exporturile noastre vin în Europa. Uh, Mari patroni fac o grămadă de bani și banii ăștia ajung în buzunarele primului ministru. Deci sancțiunile nu i-ar viza pe micii angajați, pe amărâți, nu. Ar viza patronatul care cotizează zdravăn a, a, pentru partidul de guvernământ. Ar trebui să înțeleagă că nu mai pot exporta fără condiții și asta le va da de gândit. Eventual ar fi bine să facem ceva, un gest, înaintea alegerilor. Asta ca să asigurăm alegeri mai curate decât cele din trecut. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim și pentru informațiile prezentate. Bun, am conchis astfel această parte a reuniunii noastre. Vă mulțumesc uh, pentru prezență delegațiilor din Cambodgia care l-au susținut pe invitatul nostru Sperăm că lucrurile pot să evolueze realmente. Pentru asta însă trebuie ca, de fapt, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană să acționeze așa cum știu să o facă. Uh, o să mergem mai departe și o să încheiem uh, reuniunea acestei subcomisii la punctul uh, din ordinea de zi care era prevăzut pentru ora 18. Se va discuta în ziua de 31. Vă mulțumesc tuturor pentru prezent.